și raportul se va vota mâine. Fac un anunț acum, conform articolului 260 alineatul 4 din regulament, vă informez că nu am primit nicio cerere de supunere la vot a rectificării anunțate ieri la ora 17.03. Așadar, rectificarea este considerată aprobată.